Mesdames et messieurs, chers collègues, bienvenue à tout le monde. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, bun venit tuturor uh, oratorilor și asistenților, tuturor celor care doresc să participe la această dezbatere și de asemenea celor de la uh, Comisia ENVI pentru că vom avea o reuniune comună. Îl salut pe domnul Jabor și îi spun uh, bun venit aici. Dorim uh, să ascultăm cu atenție ce se va spune în legătură cu implementarea directivei privind uh, responsabilitatea pentru mediul înconjurător și ce rămâne de făcut. Este vorba de o audiere organizată de jurii și ENVI. Directiva privind uh, răspunderea pentru mediul înconjurător, așa numita DRM, a intrat în vigoare pe 30 aprilie 2004 și statele membre aveau trei ani la dispoziție pentru a transpune această directivă în dreptul intern. Transpunerea acestei directive s-a terminat de altfel în iulie 2010, deci au depășit cei trei ani, dar oricum s-a făcut până la urmă. În conformitate cu articolul 18 al acestei directive, Comisia Europeană trebuia să facă un raport în 2014 pe tema experienței achiziționate în implementarea acestei directive și ne-am făcut multe griji dacă ținem cont de felul în care s-a implementat această directivă pe baza rapoartelor naționale publicate în 2013 de statele membre către Comisie și dacă ținem cont de alte informații pertinente. Au existat întârzieri în raportări, în evaluări și, de asemenea, schimbări apărute la nivelul politic al UE în 2014 și din toate aceste motive raportul a fost adoptat abia în aprilie 2016. Iată, acum uh, s-a închis cercul și iată avem o audiere uh, un pic mai interesantă care ne va aduce informații suplimentare ținând cont de faptul că cele două comisii, Juri și Envi, au fost comisii asociate pentru adoptarea directivei privind răspunderea, răspunderea pentru mediul înconjurător, ni s-a părut uh, comisiei noastre și celor care au luat cuvântul pe această temă, ni s-a părut deci potrivit ca cele două comisii să fie și de această dată asociate privind viitorul raport de implementare și, ca atare, această audiere a fost organizată de către cele două comisii, așa cum ați uh, dedus deja. În uh, acest context am uh, adus mai mulți experți, reprezentanți ai mai multor puncte de vedere, de asemenea Comisia Europeană, pentru a putea avea o viziune completă și detaliată asupra implementării acestei directive în statele membre și a consecințelor sale asupra cetățenilor, companiilor și a mediului în general și uh, toate celelalte acțiuni care ar trebui să fie avute în vedere. N-am să uh, mai întârzi, am să dau imediat cuvântul primului nostru orator. Uh, este vorba de doamna dr. Sandra Casota de la Universitatea din Alborg, care ne va prezenta aspecte specifice ale transpunerii DRM-ului, respectiv uh, pragul de importanță și uh, nivelul de responsabilitate de mediu, precum și excepțiile și garanțiile care sunt prevăzute în text. Deci vom da cuvântul primului nostru invitat. Doamna Casota, vă rog. Aveți la dispoziție 15 minute și Mm, pentru ca nici eu, nici domnul Rabor să nu ne transformăm în polițiști, aveți uh, aici în dreapta și în stânga ceasul la care vă puteți uita. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o adevărată onoare pentru mine să mă fi invitat astăzi pentru a vă vorbi despre DRM. Statele membre au avut până pe 30 aprilie 2007 pentru ca prevederile acestei directive să intre în vigoare. Acum, în sfârșit, putem evalua procesul de implementare al acesteia. De aceea ar trebui să ne reamintim că DRM-ul este rezultatul unui proces lung de peste 18 ani în care Comisia Europeană a analizat și a dezbătut acest concept, acest cadru legislativ și criteriile de bază pentru uh, responsabilitatea și reparațiile necesare pentru mediu. Textul directivei este deci rezultatul compromisului la nivel politic și, prin urmare, este destul de diplomatic. Președintele intervine, uh, nu avem interpretare în franceză, pe canalul 3. Nu știu dacă puteți uh, rezolva această problemă. Foarte bine, reiau. Deci, spuneam deci că textul directivei este unul de natură diplomatică, să zic așa. Nu este prea explicit nici măcar în chestiunile esențiale în ceea ce privește noul regim de responsabilitate pentru mediu pe care dorește să-l introducă, cum ar fi, de exemplu, problema responsabilității stricte este important de ținut cont de faptul că aceste puncte focale sunt uh, uh, normale pentru toate nivelurile legislative, internațional, național, regional și așa mai departe. De asemenea, ordinea expunerii nu este întâmplătoare pentru aceste puncte centrale. Urmează o anumită secvență logică, astfel încât primul punct, care este definiția daunei pentru mediu, dacă aceasta se schimbă, aceasta va avea consecință pentru toate celelalte puncte. Deci, aș spune că pentru primele uh, puncte, definiția daunei pentru mediu și domeniul de aplicare, acestea ar trebui să se schimbe, pentru că dacă aceste definiții s-ar schimba, atunci acestea se vor reflecta, aceste schimbări se vor reflecta și în următoarele puncte. De aceea, astăzi mă voi centra pe trei puncte centrale. În primul rând, definiția daunei pentru mediu și definiția pragului. În al doilea rând, domeniul de aplicare și, în al treilea rând, probleme și anume când se poate scăpa de această responsabilitate în cazul derogărilor. Definiția acestei uh, daune pentru mediu este destul de restrictivă. Este o definiție care include uh, trei tipuri de resurse naturale specifice. E vorba de protecția speciilor și habitatelor, așa cum se arată în directiva pentru păsări sălbatice și directiva habitatelor, de asemenea pentru apă, directiva cadru apei și pentru sol, și anume uh, consecințele pentru contaminarea solului care aduc riscuri semnificative pentru sănătatea omului. Legislația UE este cea de referință. Legiuitorul european a definit noțiunea de daună pentru mediu referindu-se la alte directive, deci uh, definiția nu include daunele obișnuite, și anume uh, bunuri și pentru persoane. Daunele pentru mediu, pentru resursele naturale, uh, urmează mai degrabă nu o viziune antropogenică, ci una uh, ecologică. Legiuitorul european, pentru a defini această daună de mediu, a ales o definiție de natură tehnică. Deci, științifică, dar nu uh, o definiție tehnică legală. Dacă vedem ce spune articolul 2, așa cum puteți vedea și în, acest, în această diapozitivă, se, de, în acest diapozitiv se spune că dauna reprezintă o schimbare măsurabilă în resursele naturale sau în serviciile oferite de resursele naturale care pot apărea direct sau indirect. Iată deci un text de natură științifică fără un criteriu clar, concret. Aceasta permite interpretări diferite ale textului respectiv uh, de către statele membre și de către diversele sisteme naționale. E nevoie de o definiție care să stabilească un numitor comun minim, însă care să fie de natură legală și nu științifică. Pentru că, așa cum este la ora actuală, această definiție care reprezintă un uh, denominator comun științific aceasta uh, face ca, uh, din punct de vedere juridic, să fie greu de înțeles. Pe lângă aceasta, o definiție științifică impune un prag prea ridicat pentru a putea lua în considerare o daună ca fiind dauna pentru mediu. Iar pragul impus este mult prea ridicat și, în multe cazuri, pur și simplu acest prag nu poate fi depășit. Deci, uh, prea mult text uh, științific și nu uh, există o acțiune comună în această definiție, astfel încât uh, ea să fie înțeleasă la fel și implementată la fel de către statele membre. E nevoie, deci, de stabilirea unor limite și a unor criterii precise pentru că e vorba aici nu doar de mecanismul în sine, ci și de funcționarea sa în timp, pentru că protecția este minimă și aceasta limitează răspunderea pentru mediu și felul în care funcționează acest mecanism. Al doilea punct uh, focal este cel al domeniului de aplicare. Aici nu aș avea prea multe de spus, pentru că acest domeniu de aplicare este dependent de primul punct, și anume definiția oferită pentru dauna adusă mediului. O definiție care a fost deja negociată și aleasă ca atare de către legiuitor. Domeniul de aplicare este doar o consecință legală a primeia, deci domeniul de aplicare și definiția sunt practic două fațete ale aceleiași monede. Și acest domeniu de aplicare este prea restrâns. Se includ doar activitățile incluse în anexa 3 din DRM și aceasta uh, este determină care este riscul real și semnificativ pentru mediu și sănătate se face o listă de condiții care trebuie să se îndeplinească pentru anumite activități, autorizații, condiții speciale, înregistrări, iar în cazul în care se dăunează biodiversității, metoda de selecție și individualizare practic nu se aplică, pentru că responsabilitatea se extinde oricărui fel de activitate dacă se poate dovedi că a existat uh, neglijență sau vină. Aceasta face să existe un fel de extindere a domeniului de aplicare în mod artificial, pentru că există opțiunea ca statele membre să considere anumite activități decât a, în afara celor care sunt menționate în anexa 3, în cazul în care operatorul a dat dovadă de neglijență. Iată deci o consecință negativă pentru că o extindere de acest fel, în mod voluntar, ar putea crește inegalitățile între statele membre. Anumite autorități competente ar trebui să acționeze mai mult decât altele și, practic, nivelul de armonizare ar scădea. Trecem acum la ultimul punct focal pe care îl analizăm și anume derogările, excepțiile. E vorba de situația în care operatorul uh, poate scăpa de responsabilitatea sa. Aici avem două tipuri de derogări, excepții și linii de apărare care sunt uh, definite de natură. Dacă vedem ce spune articolul 4 în uh, diapozitivul pe care îl vedeți, vedem că în acest caz se exclud daune care sunt consecința schimbării climatice sau atunci când nu putem uh, face cauza între autorul acelei uh, daune și uh, consecința directă, când sunt ploi acide sau în toate acele situații în care nu avem o relație cauză-efect directă. Există, deci, uh, alte cauze de același fel uh, în care nu există responsabilitate, război civil și așa mai departe, fenomene naturale, conflicte armate. Toate aceste excepții, practic, sunt obligatorii. Responsabilitatea nu apare nici în cazul în care există un dezastru nuclear, de exemplu, cu condiția ca acordurile internaționale care apar în anexa 4 să intervină în acest caz dar pot să vă spun că, de fapt, toate aceste acorduri internaționale și convenții nu sunt deloc eficace. Avem și o a doua categorie de excepții, așa numitele linii de apărare, care sunt opționale, care nu sunt pentru totdeauna. Avem, în primul rând, așa numitele um, linii de apărare permise, în cazul în care emisiile sau o anumită acțiune au fost autorizate în mod expres de către autoritățile naționale pentru a produce un anumit uh, obiect sau pentru a emite anumite substanțe. E vorba de exercitarea normală a activităților unui operator în urma unei autorizații primite explicit de către o autoritate națională. Avem și celelalte linii de apărare, state of the art, atunci când un operator este scutit de responsabilitatea sa pentru că utilizează un produs care atunci când a fost pus în circulație sau pe piață nu fusese încă dovedit că ar avea efecte dăunătoare din lipsă de informații științifice. Deci ne gândim aici la OMG-uri sau nanotehnologie pentru anumite produse. În astfel de cazuri, problema este că nu uh, se bazează această directivă pe uh, deplasarea um, sarcinii probei. Ce înseamnă asta? Înseamnă că statele membre, practic, uh, au o marjă de libertate mult mai mare și, de altfel, statele membre utilizează uh, Uh, nu o responsabilitate strictă, ci una doar care ține uh, cont de vina dovedită. Iată, deci, uh, rezultatele noastre nu sunt prea bune din ce am putut vedea. Trebuie să vedem Uh, în primul rând, de ce s-a dorit așa ceva la nivel legislativ și există două explicații posibile. În primul rând, uh, pentru că este echitabil și aceasta pentru că nu poți să obligi un producător să plătească pentru o daună care este urmarea unei activități uh, care nu se aștepta să producă acea daună, însă pe de altă parte trebuie să punem capăt unei astfel de activități, pentru că altfel nu există niciun stimulent pentru a pune capăt unor astfel de activități uh, contaminante. Există aici cel de-al doilea aspect, cel al echilibrului uh, și aici avem o dilemă cu care suntem obișnuiți de mult timp uh, și anume creșterea economică și pe de altă parte protejarea mediului. Deci, practic, acest cadru permite o marjă de manevră, o libertate prea mare statelor membre și um, este oarecum paradoxal de ce au fost introduse aceste linii de apărare. Dacă ne gândim că, de fapt, se dorea să se aplice principiul, principiul poluatorul plătește. Uh, Practic, aceste linii de apărare reprezintă un obstacol pentru implementarea directivei, pentru că atunci când apare o daună, practic nimeni nu ar trebui să scape de responsabilitatea sa. Chiar și atunci când nu există o vină directă, daunele ar trebui să poată fi recuperate în fiecare situație. Pe de altă parte, riscul de dezvoltare ar trebui și el să fie acoperit, iar directiva nu include um, această perspectivă. Atunci când operatorul este responsabil, în cazul în care există, de exemplu, o activitate care prezintă un risc de contaminare, sau atunci când efectele de contaminare ale acelei activități pot crește de-a lungul timpului. Acesta este riscul de dezvoltare. Iar uh, directiva actuală nu contemplă această posibilitate care apare pe de altfel, pe de altă parte, în legislația germană. și care oferă o oportunitate foarte bună de integrare și în cadrul DRM-ului. Iată, mă apropii de concluzii. În ceea ce privește pragul, aceasta a fost prima temă pe care trebuia să o prezint, să o abordez. Noțiunea daunei pentru mediu ar trebui să includă și un sistem veridic de prag minim gradat, cu un sistem care să fie utilizat nu doar de statele membre, ci și de regiuni sau de administrațiile publice. Această gradare ar trebui să fie reglementată în conformitate cu diversele utilizări și uh, diversele elemente afectate. Metoda gradării ar trebui să respecte și principiul poluatorul plătește și principiul subsidiarității și de asemenea participarea publică sau a actorilor uh, neoficiali. În al doilea rând, domeniul de aplicare al directivei. Acesta, la ora actuală, este prea limitat. De aceea ar trebui să fie extins și, în sfârșit, al treilea punct, excepțiile și liniile de apărare, acestea slăbesc foarte mult regimul actual. Pentru că accentuează și mai mult uh, divergențele existențe, existente. Aceste linii de apărare lasă prea multă marjă de manevră statelor membre care hotărăsc dacă să le utilizeze sau nu și în felul acesta, în loc să întărească procesul de armonizare, practic ajungem la o exacerbare a diferențelor existente între diversele legislații naționale. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat cu atenție. Mulțumesc uh, foarte mult pentru analiza și prezentarea făcută și uh, ați depășit doar cu două minute timpul și a meritat uh, din plin. Și acum dau cuvântul domnului Jabor din partea Comisiei MV. Thank you for, for the speakers to be here. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc și vorbitorilor pentru prezență și dau acum cuvântul următorului vorbitor, dr. Cristel de Schmidt, de la Universitatea din Maastricht, care va vorbi despre importanța operatori, uh, solvabilității operatorilor și asigurătorilor pe piețele competitive. Și în acest uh, scop uh, vom vorbi despre garanția financiară obligatorie și sau crearea unui fond special. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să-mi prezint uh, punctul de vedere cu privire la garanția financiară obligatorie și nu aș fi un uh, academician adevărat dacă nu aș începe și cu o parte teoretică. Eu am uh, examinat uh, directiva ELDE dintr-o perspectivă de analiză economică a legii și a dreptului. Această economie a legii examinează modul în care persoanele individuale răspund la modificările legislative și condițiile în care aceste reguli pot maximiza bunăstarea socială. Un punct de, de pornire al analizei economice în ceea ce privește dreptul mediului este că activitatea unui uh, operator care poate fi în principiu benefică din punct de vedere social ar putea să dăuneze mediului, însă poluatorul nu ține cont de costul mediului. Aceasta se numește externalitate sau factor extern. Totuși, uh, dacă bunăstarea socială se diminuează, am putea apela la dreptul uh, privind uh, prejudiciile pentru a internaliza externalitatea respectivă. În acest caz, poluatorul trebuie să își asume costul asociat cu poluarea mediului. În principiu, există două mari categorii de uh, legi uh, pentru această internalizare. Este vorba despre neglijență sau răspunderea strictă. În principiu, se preferă răspunderea strictă pentru activitățile periculoase care pot provoca daune de mediu și uh, voi încerca să vă explic de ce. În ceea ce privește regulile de neglijență, operatorii primesc anumite stimulente uh, pentru a asigura un nivel uh, corespunzător de grijă. Dacă operatorul uh, îndeplinește acest uh, nivel de, de grijă, de precauție, atunci este scutit de răspundere. În principiu, operatorul vrea să scape de răspundere și atunci își ia anumite măsuri optime de precauție. Precauții până la nivelul la, de la care nu mai este răspunzător. Totuși, uh, se presupune că instanța poate să definească acel uh, nivel optim. Totuși, în cazul răspunderii stricte, nu există această problemă. Pentru că, în cazul răspunderii stricte, operatorul este răspunzător indiferent de nivelul de grijă și de precauție manifestat. Va trebui să suporte costul uh, în toate situațiile. El poate să ia măsuri până la un anumit optim până la un anumit nivel optim de precauție și poate să ia măsuri de prevenție. Așadar, în ambele cazuri există aceste măsuri optime de precauție. Însă, pentru activitățile periculoase, este foarte important ca operatorul, ca poluatorul potențial să ia toate măsurile necesare, inclusiv pe cele pe care curtea poate să nu le observe. Așadar, în uh, activitățile periculoase, este indicat să se folosească această regulă a răspunderii stricte. Acum, în ceea ce privește um, riscul de insolvență, răspunderea strictă nu mai este valabilă dacă se manifestă acest risc de insolvență. Dacă un operator știe dinainte că va provoca daune de mediu, și că acele daune vor fi atât de mari încât uh, nu le va putea plăti, va fi insolvabil. Și prin urmare nu mai există stimulente pentru a lua măsuri optime de precauție. Așadar, dintr-o perspectivă teoretică, această răspundere strictă nu trebuie să fie introdusă fără garanții financiare uh, obligatorii, pentru că în caz de risc de insolvență, acea daună de mediu nu va fi acoperită. Așadar, un uh, regim uh, de răspundere strictă nu ar trebui să fie introdus în caz de insolvență, pentru că reabilitarea mediului oricum nu se va putea asigura. Bineînțeles uh, că e foarte frumos să prezentăm idei teoretice, dar practica este de obicei mai dificilă. În 2014, când a fost adoptată directiva, punctele de vedere privind uh, garanția financiară obligatorie erau uh, destul de uh, divergente. Statele membre erau împărțite în ceea ce privește această chestiune, iar Comisia Europeană a fost împotriva propunerii și a Uh, lăsat această chestiune la latitudinea statelor membre. În 2004 nu exista o piață a garanțiilor financiare pentru daunele de mediu și din această cauză era foarte greu să se impună niște garanții financiare obligatorii. Așadar, uh, în acest context, soluția practică a fost una modestă Articolul 14 din directiva privind răspunderea de mediu spune că statele membre vor lua măsurile necesare pentru a încuraja dezvoltarea unor instrumente de garanție financiară pentru a le permite operatorilor să folosească aceste garanții financiare pentru a-și acoperi responsabilitățile. Totuși, directiva nu precizează care este tipul și intensitatea acelei încurajări. Așadar, statele membre au adoptat diferite abordări, de la campanii de informare până la legi care impuneau garanții financiare. Opt state membre au instituit uh, scheme de asigurări financiare obligatorii la nivel național, pe când alte state membre au preferat uh, o abordare voluntară. Statele membre care au adoptat garanția financiară obligatorie au uh, stabilit și niște praguri pentru declanșarea răspunderii și pentru suma sau cuantumul garanției. Dar toate acestea au fost foarte diferite de la o țară la alta. Deocamdată este mult prea devreme să evaluăm care dintre aceste abordări este cea mai eficientă și uh, probabil că nu există o soluție paneuropeană care să fie cea mai eficientă. Comisia a revizuit deja de două ori dacă nu cumva ar fi indicat să existe o garanție financiară obligatorie armonizată. A făcut asta prima dată în 2010, când a considerat că este mult prea devreme să propună o garanție financiară obligatorie armonizată. Și a doua oară a făcut-o cu ocazia evaluării REFIT din 14 aprilie 2016. În evaluarea REFIT, Comisia a spus că uh, introducerea unei garanții uh, financiare armonizate sau a unei asigurări la nivel uh, european nu este încă adecvată, nu este încă oportună, pentru că studiile arătau că piața asigurărilor din Uniunea Europeană era încă în dezvoltare și că soluțiile naționale personalizate ar fi mai potrivite. Totuși, persistă problema accidentelor la scară largă și problema operatorilor insolvabili. Mai mult, în opinia mea, există un decalaj foarte mare între o recomandare adresată statelor membre pentru a încuraja pe operatori uh, să încheie astfel de garanții financiare și armonizarea prin intermediul unei asigurări. De exemplu, în recomandarea privind gazele de șist, la articolul 12.2 se spune că statele membre ar trebui să se asigure că operatorii uh, oferă o garanție financiară sau echivalentul acesteia care să acopere prevederile din autorizație și eventualele răspunderi pentru daune de mediu înainte de începerea operațiunilor. Uh, Poate că aceasta a fost o ocazie ratată de a introduce o astfel de obligație în directiva privind răspunderea de mediu. Asta nu înseamnă că trebuie să existe doar o asigurare. Pot să existe multe alte instrumente, dar măcar ar trebui să existe obligație în acest sens. Din păcate, riscul de insolvență este real și nu trebuie să vă reamintesc ce s-a întâmplat la Colontar în Ungaria în uh, octombrie 2010 când uh, guvernul maghiar a cheltuit aproximativ 128 de milioane de euro pentru reabilitarea mediului și din această sumă nu a reușit să recupereze decât 40.000 de euro de la operator. Nu mai uh, trebuie să vă amintesc nici de accidentul uh, Hemipack de la Murdic din Olanda din 5 ianuarie 2011. Garanția financiară în acest caz a fost inadecvată, iar autoritățile locale au reușit să recupereze doar o sumă foarte mică din suma de aproximativ de 50 de milioane de euro cât au costat uh, lucrările de remediere. Așadar, dacă totuși se produc daune de mediu, costul uh, pagubelor poate să fie extrem de mare. Prin urmare, riscul de insolvabilitate este real și nu trebuie să se introducă un regim de răspundere strictă fără garanții financiare. Așadar, eficiența directivei uh, răspunderii de mediu ar putea să fie consolidată în cazurile în care operatorul nu ar putea altfel să fie capabil să financeze măsurile de remediere a mediului. Există foarte multe instrumente uh, financiare uh, nu doar asigurările. Bineînțeles, asigurările sunt uh, cele mai uh, potrivite, dar ar putea să existe și alte instrumente, precum garanții bancare, autoasigurare și uh, risk pooling. Un fond special sau um, garanții asumate de corporație. Acum există și o abordare de genul totul sau nimic academicienii și teoreticienii poate că sunt uh, foarte îndepărtați uh, de practică și uh, totuși e mai bine să se instituie niște instrumente financiare. Pot să existe și anumite limite. Unele companii au riscuri mai mici și atunci pot să beneficieze de anumite scutiri. Dar oricum uh, sunt foarte multe posibilități pe care le putem avea în vedere. Dacă vorbim despre asigurări, acesta acoperă doar o parte a riscului. Și, bineînțeles, uh, trebuie să ținem cont și de pericolul uh, moral, pentru că companiile de asigurări au anumite excluderi exclud anumite riscuri din polițele de asigurare. Există anumite întrebări la care trebuie să găsim niște răspunsuri atunci când vorbim despre garanțiile financiare obligatorii. În primul rând, care sunt operatorii uh, care trebuie să furnizeze aceste garanții obligatorii, care este cuantumul garanției financiare, care este instrumentul uh, cel mai potrivit, care sunt termenii și condițiile uh, acceptabile pentru acoperire și care ar putea să fie scutirile sau uh, derogările companiile, de exemplu, care au EMAS, sisteme de management al mediului. Am terminat chiar înainte de timp, așa că ajung imediat la concluzii. Așa cum am spus și mai devreme și repet, absența unei garanții financiare obligatorii creează un risc um, ca operatorii uh, să nu își asume răspunderea uh, atunci când nu implementează măsuri optime de precauție. De aceea, securitatea sau garanția financiară obligatorie oferă garanția că poluatorul va putea plăti costurile de remediere a mediului și că principiul poluatorul plătește este îndeplinit. Așadar, trebuie să existe în practică un echilibru între costuri și beneficiile unei protecții totale împotriva oricărei uh, incapacități potențiale de a compensa daunele. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc uh, foarte mult pentru această prezentare clară și îi dau acum cuvântul domnului Cavada. Intervenție fără microfon. Merci beaucoup pour vos explications détaillées. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații detaliate. Le urez acum bun venit reprezentanților uh, uh, grupului de gestionare a resurselor naturale ale industriei. Este vorba despre un grup ad hoc și reprezentantului Asociației Europene pentru gestionarea riscurilor. Așadar, avem doi vorbitori. În primul rând, domnul Pireda, urmat de domnul uh, Canameras. Îmi cer scuze, fiecare are 5 minute la dispoziție. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Numele meu este Marco Pireda, sunt uh, uh, șeful departamentului pentru afaceri guvernamentale în ENI, dar acum vorbesc în numele grupului ad hoc pentru gestionarea resurselor naturale în, în industrie. Este vorba de o companie foarte mare care lucrează în uh, toate uh, țările europene Barbara uh, Goldsmith, uh, șefa grupului, nu este aici, dar uh, vă stă la dispoziție cu răspunsuri la orice alte întrebări veți avea după această prezentare. Nu am foarte mult timp la dispoziție, deci voi aporta doar câteva chestiuni din documentul nostru scris. Câteva informații despre grup și um, multiplele sale activități în ceea ce privește gestionarea mediului. Apoi, punctul nostru de vedere privind felul în care DRM funcționează și câteva idei despre ce s-ar putea îmbunătăți. Uh, grupul pentru gestionarea resurselor naturale în industrie este alcătuit din mai multe uh, companii din diverse sectoare de activitate și putem vorbi despre uh, Uh, o bună cooperare în acest domeniu. Am interacționat cu mulți actori, inclusiv Comisia Europeană, mai ales Direcția Generală pentru Mediu, cu multe state membre, uh, companii, asociații, etc. După, din punctul nostru de vedere, până acum uh, DRM funcționează. Cel puțin putem spune că își atinge obiectivele și trebuie să îi acordăm mai mult timp pentru a putea dezvolta un corpus mai mare de informații privind exemple de cazuri clare pentru a evalua dacă e nevoie să aducem îmbunătățiri sau nu. Am putea, prin urmare, îmbunătăți practica fără să modificăm textul directivei. Vorbim despre prevenție, și um, capacitatea de a reacționa în caz de accidente. Dorim ca directiva să fie um, în mod egal implementată în uh, Uniunea Europeană, așa cum um, am declarat și înscris. Grupul a lucrat intens pentru a oferi o punere în aplicare echilibrată și egală. Dorim să facilităm comunicarea uh, în interiorul uh, industriei și între industrie și autorități. Considerăm că directiva este foarte bună pentru că își atinge obiectivele de a uh, reduce la minim daunele aduse mediului. Mai vorbim și despre alte convenții și legislație specifică națională. Diverse studii au arătat că acele companii mai mari sunt foarte conștiente de uh, area de aplicare a directivei. Și multe companii și-au evaluat operațiunile pentru a determina uh, responsabilitatea în cadrul DRM și se consideră că anexa 3 este adecvată și aproape toți respondenții au spus că nu consideră că este necesar să se aplice niște uh, obligații europene de garanții. Pentru că um, legislația actuală nu permite operatorilor să uh, scape de responsabilitate. Există tot felul de uh, <clears throat> provocări în ceea ce privește punerea în aplicare, dar uh, noi considerăm că nu este oportun să aducem uh, modificări directivei în acest moment. Este uh, punctul nostru de vedere că Eforturi trebuie făcute pentru a uh, răspândi informațiile privind DRM și să ajutăm în bună înțelegere <clears throat> a programului multianual al Comisiei. Este important să încurajăm schimburile de bune practici, Uh, schimburile de informații și uh, informațiile privind uh, garanțiile. Comunitatea operatorilor este <clears throat> implicată în punerea în aplicare a DRM. Facem schimburi de uh, experiență uh, în interiorul industriei și cu autoritățile. Vrem să ne uh, asigurăm Uh, și uh, suntem deschiși la dialog privind posibilele schimbări, etc. Dar, având în vedere practica, în acest moment, grupul nostru recomandă să se concentreze um, eforturile asupra punerii în aplicare foarte eficiente a existentei directive decât să fie aduse niște modificări premature și care nu sunt necesare. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, oportunitatea pe care mi-ați oferit-o pentru a prezenta punctul nostru de vedere. Mulțumesc, domnule Pireda, și ne scuzați uh, pentru că am impus această limită de timp, dar uh, este o audiere între cele două comisii. Dacă aveți documente pe care doriți să le alăturați procesului verbal de astăzi pentru o consultare ulterioară, uh, vă rog. Și acum, uh, domnul Cameras, uh, la fel, 5 minute, ne pare rău, dar este cadrul strict pe care l-am stabilit de lucru. Vă rog. Mesdames et messieurs les députés, représentants Mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați, reprezentanței Comisiei Europene. Este o adevărată onoare pentru mine, în calitate de secretar al Federației Europene pentru Evaluarea Riscului și Gestiunea lui, să mă pot exprima astăzi în fața dumneavoastră. Reprezentând 4800 uh, de uh, asociații la nivel european, vreau să vă mulțumesc Comisiei Envi și jurii pentru această invitație de astăzi. Vreau să vă reamintesc că ferma reprezintă profesia uh, gestionarilor de risc și asigurărilor în Europa. Aceștia trebuie să identifice și să analize și să gestioneze riscurile. Prevenirea și protecția sunt în centrul profesiei lor de aceea sunt uh, direct uh, afectați de gestiunea riscurilor de mediu. Aș vrea să vă arăt de aceea cum ne putem aduce contribuția în mod pozitiv la politicile de mediu europene și de ce măsurile de prevenire uh, și de precauție trebuie să fie încurajate pentru a reduce riscurile de mediu. Ferma este de acord cu concluzia Comisiei și anume că e nevoie de o favorizare a politicilor de mediu prin introducerea unor concepte noi în legislația națională. Și am arătat că există o valoare adăugată europeană prin aplicarea unor principii similare pentru toată lumea, cum ar fi principiul poluatorul uh, plătește sau definiție comună a daunei pentru mediu. Pe de altă parte, statele membre trebuie să vadă care este potențialul DRM, așa cum uh, s-a întâmplat și cu Franța și Spania, care au deja un îndrumar pentru daunele cauzate. Expertiza din statele membre trebuie să fie consolidată fără să se facă noi schimbări. DRM-ul a avut un impact pozitiv și pentru dezvoltarea pieței de asigurare și responsabilitate de mediu, o piață care este în creștere și oferă soluții competitive și adaptate operatorilor. S-au făcut mai multe studii în domeniul uh, asigurărilor, uh, ANG și, și altele, confirmă acest lucru cu date foarte clare. Prevenirea incidentelor este de aceea în interesul tuturor, atât autoritățile publice, companii, cât și societatea civilă. Măsurile de prevenire și protecție trebuie să fie încurajate tocmai pentru a reduce riscurile pentru mediu. Și uh, evaluând riscul pierderilor probabile, managerii de risc trebuie să ia deciziile cele mai bune în, în ceea ce privește investițiile necesare pentru scăderea riscului prin măsuri de protecție și de prevenire. În cooperare cu autoritățile locale, companiile vor proteja în mod uh, sistematic uh, speciile de plante uh, dintr-o anumită regiune, de exemplu. De asemenea, poate curăța albia unui râu, deșeurile care sunt acumulate le poate recicla atunci când e vorba de activitatea unei fabrici. Interesul pentru acest manager de risc este să ajungă la un nivel de risc cât mai scăzut cu putință și tocmai de aceea trebuie să se facă investiții în prevenire și protecție. În ceea ce privește riscul rezidual, acesta poate fi transferat pe piața asigurărilor. Bineînțeles că a, cuantumul acestui risc depinde de fiecare companie în parte. Iată de ce înțelegem că piața asigurărilor funcționează atât de bine pe bază de voluntariat, pentru că ea recompensează, recompensează bunele practici pentru anumite companii și permite să se ia măsurile adecvate pentru a ține cont de diversitatea tuturor uh, firmelor din Europa. Capacitatea de investiție pentru gestionarea riscurilor de mediu trebuie deci uh, menținută. Ferma este îngrijorată de posibilitatea de a avea un sistem de garanții financiare obligatorii, pentru că aceasta nu ar reduce frecvența sau gravitatea incidentelor și ar afecta, pe de altă parte, capacitatea de investiție a companiilor în ceea ce privește gestionarea riscurilor de mediu. Impunerea unei astfel de garanții obligatorii care se bazează pe o pierdere maximă posibilă în cazul unui accident în DRM prezintă mai multe semne de întrebare din punct de vedere tehnic, de exemplu, cum să stabilim o, uh, o sumă pentru aceste garanții. Pentru că aceasta poate fi stabilită mm, foarte greu, este aproape imposibil. Piața însă uh, ar trebui să stabilească sute de milioane de euro drept plafon pentru companiile din Europa. Dacă companiile trebuie să ofere asemenea garanții și în același timp să facă investiții pentru măsurile de mediu, atunci impactul va fi foarte mare pentru competitivitatea lor. Garanțiile financiare de acest fel există deja în anumite state membre, de exemplu pentru costurile legate de dezafectarea unei activități industriale. Însă există probleme cu angajamentul pe o perioadă lungă de timp. Determinarea unui quantum și a unei durate stabilite sunt condiții esențiale pentru ca instituțiile financiare să ofere sau nu o garanție pentru o companie. Fără aceste două criterii, este aproape imposibil pentru o firmă să obțină o astfel de garanție financiară. Știm cu toții că un obiectiv esențial al DRM-ului este acela de a preveni daunele pentru mediu și totuși uh, garanțiile financiare nu ar scădea nici riscul de mediu, nici frecvența lor. De aceea ar trebui să ne centrăm nu pe acestea, ci pe susținerea companiilor pentru a face investiții în domeniul protecției, prevenirii și gestiunii riscurilor. În concluzie, ferma susține programul de lucru propus de comisie. Suntem convinși că toți cei implicați, uh, operatori și piața, vor avea de câștigat de pe urma acestui plan de lucru. Noi dorim ca dialogul să includă și o parte de uh, prevenire și nu de garanții financiare, incluzând aici uh, evaluarea riscului. Revizuirea DRM-ului este uh, foarte interesantă în cadrul mai bunei reglementări care a fost inițiată în 2014 de către Comisie, bazându-ne pe textul actual din DRM, fără să introducem noi exigențe și în felul acesta UE va transmite un mesaj foarte clar și pozitiv companiilor europene. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult celor doi uh, vorbitori. Continuăm acum uh, dezbaterea și aș, da, aș dori să-i dau cuvântul domnului Liam Cashman, expert jurist în Direcția Generală pentru Mediu, care ne va vorbi despre programul de lucru multianual. Aveți cuvântul. Mulțumesc, Aș dori, în primul rând, să mulțumesc celor două comisii pentru că ne-ați dat posibilitatea să vă vorbim despre programul de lucru multianual. Apreciem foarte mult acest lucru. Programul uh, va, uh, se va desfășura probabil din 2017 în 2020, este urmarea raportului din 2016 al Comisiei privind punerea în aplicare a directivei și evaluarea paralelă uh, REFIT, care a fost deja menționată în această după-amiază. Evaluarea REFIT a indicat că directiva um, și-ar atinge doar o mică parte din potențial de, din potențialul de a preveni daunele aduse mediului. S-a sugerat ca fără a schimba directiva, să se ia niște acțiuni pozitive uh, pentru îmbunătățirea uh, punerii sale în aplicare. Și programul de lucru se axează tocmai pe acest lucru. Programul de lucru a identificat trei domenii de acțiune principale. În primul rând, ceea ce numim corpusul de uh, texte, de cazuri, Practic, ce se întâmplă în statele membre? Considerăm că există încă niște lacune de informații uh, foarte importante. De exemplu, numărul de incidente și accidente care ar putea duce la uh, punerea în aplicare a directivei. Nu toate aceste incidente și accidente sunt înregistrate. Uh, și nu știm exact câte astfel de incidente și uh, accidente au dus la punerea în aplicare a directivei în Uniunea Europeană. Anul trecut am uh, angajat un contractor extern cerându-i să desfășoare o serie de activități pentru a îmbunătăți această bază de cunoștințe. În primul rând, să dezvolte o serie de uh, teste și un sistem de înregistrare a cazurilor care intră sub incidența DRM, iar acest corpus de texte ar putea să ajute statele membre în punerea în aplicarea directivei. Apoi, dorim să dezvoltăm o serie de indicatori care să arate cum funcționează în practică DRM în diversele state membre. O altă inițiativă a Comisiei este revizuirea punerii în aplicare în domeniul mediului, care privește felul în care legislația în domeniul mediului este pusă în aplicare în fiecare stat membru. Vom încerca să identificăm zone cheie unde sunt necesare îmbunătățiri. Facem acest lucru prin uh, emiterea unor rapoarte de țară în care analizăm și punerea în aplicare a DRM. Astfel vom încerca să îmbunătățim uh, calitatea informațiilor pe care o dăm uh, statelor membre și vom încerca să îmbunătățim baza de indicatori de evaluare pentru fiecare stat membru. A doua zonă de acțiune, măsurile de sprijin. Măsuri de sprijin pentru statele membre. Aici introducem uh, orientări și programe de formare. În prima fază, între 2017 și 2018, am dorit să ne concentrăm eforturile asupra dezvoltării unei mai bune înțelegeri a conceptelor cheie din directivă. Și alți vorbitori astăzi au atras atenția asupra întrebărilor, semnelor de întrebare uh, care apar atunci când vorbim despre dauna aduse mediului, dauna aduse biodiversității și sperăm că putem coopera cu statele membre și cu experții pentru a uh, asigura o mai bună înțelegere a acestor concepte pentru o mai bună punere în aplicare a directivei. Avem în vedere și alte activități în această zonă de lucru. În final, am dorit să ne concentrăm eforturile asupra garanțiilor financiare. Am ascultat uh, foarte multe pe acest subiect astăzi. Programul de lucru, mai ales în acest moment, urmărește un proiect în desfășurare un uh, uh, proiect al rețelei, rețelei europene pentru punerea în aplicare a legislației în domeniul mediului, IMPEL. Sunt implicate câteva state membre și am văzut situații în care contribuabilii au fost uh, obligați să plătească uh, pentru daunele uh, produse asupra mediului. Experții din cadrul IMPEL încearcă să găsească în acest moment modalități practice de a ajuta statele membre să identifice cele mai uh, bune, cele mai eficiente uh, instrumente financiare pe, care să răspundă diverselor situații și care să îmbunătățească securitatea financiară având în vedere și DRM și alte instrumente uh, legate de protecția mediului, uh, cum ar fi cele legate de emisiile din industrie. Acest uh, program este unul multianual, uh, este flexibil, poate fi uh, revizuit, poate fi dezvoltat și acest lucru se poate face împreună cu statele membre și cu alți actori implicați, inclusiv uh, cei uh, ai căror, pe ai căror reprezentanții am ascultat astăzi. Vă uh, mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și pentru că ați respectat limita de timp, pentru că astfel ne-ați dat posibilitatea să mai adresăm și o serie de întrebări vorbitorilor. Avem cam 20 de minute la dispoziție pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri. Cine dorește să pună întrebări, propun să punem mai multe întrebări, una după cealaltă, și apoi să ascultăm uh, răspunsurile. Doamna Hautala, mulțumesc foarte mult! Chiar uh, am fost o membră a comisiei atunci când uh, directiva a fost creată și uh, e foarte interesant pentru mine să văd care sunt consecințele și rezultatele. Dacă nu greșesc prea tare, comisia consideră că punerea în aplicare va fi îmbunătățită suficient prin interacțiunea cu statele membre asigurând o mai bună interpretare a directivei. Dar, dacă înțeleg bine, mai mulți experți uh, solicită schimbări în legislație. Poate experții și comisia pot discuta un pic aici în fața noastră despre aceste schimbări în legislație. Mă gândesc la definiție, apoi la liniile de apărare. Dacă domnul Cashman, de exemplu, nu a menționat aceste linii de apărare. Este nevoie să fie schimbate, este nevoie să fie înlăturate cu totul uh, cele legate de permise și linii de apărare state of the art. Mulțumesc! Într-adevăr, vorbitorii de astăzi, experții, au acum oportunitatea de a face un schimb direct de opinii. Cine mai dorește să intervină? Mai avem încă o întrebare și după aceea vom asculta răspunsurile. Sunt Peter Teffel, sunt jurnalist, unul dintre cazurile de daune majore asupra mediului este poluarea, a, um, poluarea aerului. Și știm scandalul cu uh, mașinile care au emisii foarte poluante. Uh, s-ar put... S-a spus că în acest caz calitatea aerului nu este parte din DRM și atunci principiul poluatorul plătește nu poate fi aplicat uh, producătorilor de mașini. Considerați că DRM ar trebui să fie schimbată astfel încât uh, poluarea aerului și uh, cazuri atât de teribile ca cele pe care le-am văzut să nu se mai repete. Vă mulțumesc foarte mult! Ca raportor în uh, Comisia ENVI, vă pot spune că noi dorim să lărgim sfera de aplicare a DRM și să introducem aici și calitatea aerului, care, pentru că vedem aceast, um, lipsa uh, acestui punct ca un defect al directivei. Dar în, pentru că în acest moment nu este posibil să se stabilească un program de responsabilități în acest caz al uh, poluării uh, din partea vehiculelor. Dorim însă ca poluarea aerului să fie introdusă în uh, sfera de aplicare a DRM, dar să știți că nu este foarte ușor să facem acest lucru, foarte multă lume se opune. Acum, Uh, să ascultăm și răspunsurile la aceste întrebări. Dorește cineva, unul dintre experți sau reprezentantul comisiei să reacționeze? Nimeni nu dorește să răspundă? Opinia noastră este diferită, așa cum ați putut asculta. Considerăm că ar trebui să se schimbe, de exemplu, definiția uh, daunelor aduse uh, mediului, pentru că acest limbaj foarte tehnic duce la dezarmonizare. Dar nu este ușor să schimbi textul Directiva um, este pusă în aplicare de 13 ani, dar ea a fost. Uh, ea plutește în aer de 30 de ani și vedem reacțiile uh, istorice, reacțiile industriei, reacțiile ONG-urilor. Dacă nu este posibil să schimbăm textul din punct de vedere politic, atunci putea să integrăm aceste idei în alte directive pentru a reduce daunele. De exemplu, ați putea să integrați în cazul liniilor de apărare, dacă nu doriți ca aceste linii de apărare să fie uh, scoase din DRM, atunci uh, se poate introduce ceva în directiva din 2008 fiind emisiile industriale pentru că acolo scop, uh, sfera de aplicare este destul de largă pentru a include și acest tip de responsabilități, de răspundere. În acest sens, ar fi posibil să uh, se spună că un producător care pune pe, uh, pune pe, scoate pe piață produse ce conțin organisme modificate genetic, are răspunderea pentru includerea unor uh, produse defectuoase pe piață. Putem să ne inspirăm și din uh, legislația germană, unde apare și riscul dezvoltării. În ceea ce privește definiția, nu cred că această definiție poate, uh, e bine să rămână în uh, directiva ca atare, pentru că este foarte greu de înțeles, iar judecătorii care uh, au experiență în domeniul dreptului nu au experiență în domeniul tehnic și le va fi foarte greu să înțeleagă um, despre ce e vorba în această definiție. Această definiție nu, ia, nu are în vedere și uh, diferența dintre biotic și abiotic, nu ia în considerare interferențele dintre diversele medii, terestru, uh, aer, apă Există și convenția de la Lucano, care are o, niște definiții foarte uh, dificile. Să nu uităm că aceste lucruri sunt foarte importante pentru asigurări, pentru că dacă nu avem o definiție clară a daunelor, cum funcționează sectorul uh, asigurărilor, cum se poate măsura nivelul daunelor ce se întâmplă cu emisiile cumulative. Cum putem să dovedem relația cauză-efect? Cum putem face ca sistemul de asigurări să funcționeze în aceste condiții? Trebuie să găsim un echilibru între industrie, între diversele ramuri ale industriei, nu doriți să schimbați textul, atunci lucrați un pic la alte directive. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Aș dori să adresez și eu uh, niște întrebări experților. Pentru domnul Pireda și domnul Canameras, ați spus că din experiența dumneavoastră, companiile consideră că nu este nevoie de reglementări suplimentare și nu este nevoie de niște programe de garanții financiare obligatorii, că ce avem acum în DRM este suficient. Sigur, asta nu ne surprinde. <laughs> în general, mediul de afaceri nu sar în sus de bucurie când aude de reglementări suplimentare. Dar, în acest moment, avem ă, tot felul de programe de garanții financiare. În unele state acestea sunt obligatorii, ă, sisteme obligatorii de asigurări. În alte state membre nu există așa ceva. Prin urmare, avem o piață unică europeană cu uh, circumstanțe foarte diferite pentru companii, foarte diferite de la un stat la altul. În unele țări este mai ieftin să poluezi pentru că nu e nevoie să plătești asigurările obligatorii. Prin urmare, se creează, din punctul meu de vedere, niște probleme de concurență. Ce încerc să spun este că, în acest moment, ar trebui să armonizăm situația pentru a avea un uh, teren de joc uh, echitabil Pentru că uh, regimul de răspundere uh, diferă foarte mult de la un stat la altul. O a doua întrebare pentru domnul Cashman. Ați menționat faptul că în programul de lucru multianual Comisia se apleacă în mod special asupra unei mai bune puneri în aplicare a DRM mai degrabă decât uh, modificarea directivei. Dar Comisia s-a confruntat deja cu niște probleme atunci când ați întocmit studiul privind punerea în aplicare. Este clar că această directivă este înțeleasă în mod diferit de la un uh, stat la altul chiar un lucru atât de simplu ca raportarea uh, către Comisia Europeană este uh, înțeleasă diferit. Dumneavoastră credeți că o mai bună, implement, o mai bună punere în aplicare a directivei ar putea rezolva toate aceste probleme sau este nevoie să se îmbunătățească textul în sine? Yeah. Ms. Ferrara also have a question and then we can... Doamna Ferrara va putea interveni pentru o întrebare și după aceea vom trece la răspunsuri. Mulțumesc foarte mult uh, tuturor celor care au intervenit în această dezbatere și eu sunt uh, raportor alături de uh, colegul meu Javon la Comisia Jurii și anume pe tema uh, punerii în aplicare a acestei directive. Aș vrea să revin pentru a vă cere mai multe precizări. S-a vorbit despre o nevoie de armonizare a acestei reglementări între toate statele membre, pentru că mm, în ziua de astăzi avem o directivă și vreau să vă întreb dacă considerați că această directivă ar trebui să fie modificată, să-și schimbe eventual statutul juridic, să devină un regulament. Dacă ținem cont de dezbaterile pe care le-am avut, am uh, constatat că există inegalități între statele membre și aceasta uh, face ca colectarea de informații și de date statistice fiabile să fie greu de făcut pentru ca pe baza acestor date să avem o imagine uh, corectă a situației și uh, să fim mm, în măsură de a interveni. Nu știu dacă ar trebui să avem uh, o sursă normativă echivalentă pentru toate statele membre, să avem aceleași reguli juridice și, deci, aceleași reguli pentru toată lumea, lucru care ne-ar permite, de asemenea, un control mai bun pentru ce se întâmplă în fiecare stat membru. Iată, deci, care este prima mea întrebare. Ce se întâmplă cu procesul de monitorizare, de control? Pentru că până în ziua de astăzi acesta nu a mers prea bine și aceasta din uh, mai multe motive. Câteodată ar putea fi vorba de o lipsă de independență totală a autorităților de control, alteori ar putea fi vorba de faptul că există activități în statele membre, activități în domeniul industriei care pot fi periculoase pentru mediu. Deci uh, s-a ajuns la ideea înființării unui registru în care să fie înscrise toate activitățile industriale care ar reprezenta un risc pentru mediu, un registru care să includă toate activitățile, după cum spuneam, cu potențial de risc și cu un astfel de registru, uh, cei care controlează ar putea interveni uh, mult mai bine și Uh, ar putea avea o intervenție mult mai fiabilă. Acum, în ceea ce privește garanțiile financiare, sunt de acord cu domnul Canameras. Dacă impunem o garanție financiară obligatorie, asta nu înseamnă că în mod automat riscul pentru mediu va scădea. Asta nu înseamnă, uh, de asemenea, că în funcție de uh, cuantumul respectiv uh, vom reduce imediat riscul. Și, de altfel, realitatea ne confirmă acest lucru. Eu vin din Calabria, din Italia și în regiunea mea sunt orașe unde Uh, oamenii trăiesc uh, deasupra deșeurilor toxice care sunt uh, îngropate acolo și pur și simplu nu știm cum să facem pentru a curăța și pentru a reda din nou viața acelor terenuri. Există deci o daună pentru mediu, dar și pentru sănătatea oamenilor care este pusă în pericol în această regiune există uh, un număr din ce în ce mai mare de tumori uh, care apar uh, în rândul cetățenilor. Deci e clar că trebuie să acționăm la nivelul prevenirii, pentru că altfel ajungem uh, prea târziu cu intervenții la fața locului și e nevoie de prea mult timp și prea multe eforturi pentru a putea curăța totul și pentru a reveni la starea inițială. E adevărat că Trebuie să uh, ne centrăm pe prevenire, pe gestionarea riscurilor, însă o garanție financiară este și ea necesară. Pentru că, din păcate, situațiile de risc există în continuare și companiile responsabile Uh, pot da faliment și eh, după aceea nimeni nu mai poate fi tras la răspundere pentru a plăti uh, daunele cauzate. De aceea trebuie să se ajungă, bineînțeles, la uh, cuantumul corect pentru aceste garanții financiare, însă trebuie să țină cont și de tipul de activitate al unei companii și uh, în funcție de acesta să evaluăm uh, garanția care ar trebui să fie plătită. Ne-am putea gândi și la posibilitatea unui fond european de garanție, însă cine ar uh, aduce bani pentru acest fond, cine ar plăti, contribuabilii europeni eventual sau cine ar susține un astfel de fond. Pot să vă spun că nu știu prea bine care ar putea fi soluția. Uh, o a doua întrebare, responsabilitatea secundară a părților terțe atunci când e vorba de daune cauzate mediului. E vorba de o chestiune tehnică, dar este un element care nu este inclus în DRM, deși el există în legislația națională în unele state membre și aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult. Vom trece acum la răspunsuri din partea invitaților noștri. Avem foarte multe întrebări. Vă rog, vă dau cuvântul. Dacă îmi permiteți, voi vorbi în italiană. ați văzut și dumneavoastră cât de multe întrebări uh, au apărut în această dezbatere și aceasta ne arată că aspectele tehnice sunt extrem de importante și cu tot respectul pe care l-am față de incinta Parlamentului, trebuie să recunoaștem aici că există tot felul de complicații de natură tehnică și dificultăți juridice cu care ne confruntăm. Uh, Legislația este în vigoare la ora actuală în statele membre și nu e ușor să uh, lucrăm uh, în acest cadru al dreptului comunitar. Uneori se pune și problema a dreptului penal, responsabilitatea civilă însă este cu totul altceva uh, în funcție de statul membru în care ne aflăm. Și pentru a răspunde doamnei deputat, pot să vă spun că companiile, în general, sunt pentru armonizarea regulilor. Într-o lume ideală, acest lucru este foarte bun, pentru că situația este mult mai clară și nu mai trebuie să ne întrebăm uh, care este dreptul aplicabil. Însă aceasta reprezintă o provocare din punct de vedere tehnic și juridic și la momentul acesta mi se pare de dreptul imposibil să ajungem până acolo dacă ținem cont de panorama juridică actuală. Ați întrebat de asemenea dacă e nevoie de o simetrie și care ar fi costul pentru contribuabilul european, dacă el ar trebui să financeze sau nu aceste riscuri. Și pentru că vorbeam despre acoperirea prin asigurări acestor riscuri, pot să vă spun că costul pentru uh, cetățeni um, nu uh, include niciodată chestiunile legate de viitor și sperăm că acest lucru să nu se întâmple niciodată. Se referă doar la cazurile de contaminare din trecut. Să ne gândim, de exemplu, la o companie de asigurări care trebuie să acopere uh, daunele uh, pentru un sit așa numit uh, orfan, unde nimeni nu mai poate fi tras la răspundere. E vorba de cazuri excepționale și interpretarea în aceste cazuri este foarte strictă. Practic, uh, în Italia nici nu se pune problema pentru astfel de cazuri. Uh, în al doilea rând, există și consecințe colaterale pe care le-am putea ignora. De exemplu, procedurile penale, pentru că o companie s-ar putea să nu fie interesată să își impună um, liniile de apărare pentru autorizații, pentru a permite uh, liderilor săi să demonstreze că ceea ce au făcut la un moment dat în trecut era posibil, autorizat. Și în orice caz trebuie să țină cont și de consecințele juridice ale unei astfel de autorizații. Mulțumesc, domnule Canameras. Vă rog. Cred că tot ce s-a spus aici este foarte important și, într-adevăr, situația este complicată. Armonizarea este bună pentru toată lumea, inclusiv pentru companii, pentru că e mult mai ușor să te orientezi pe o piață uniformizată, armonizată, dar este totuși un proces uh, complex pentru că situația este foarte diferită de la o țară la alta. De exemplu, în Franța avem o legislație destul de bună în ceea ce privește răspunderea pentru daune de mediu, Uh, care a implementat uh, directiva DRM, în special pe tema biodiversității. Este deci o problemă cu armonizarea, însă este o problemă care ține mai degrabă de partea politică, aș spune eu. Iar în ceea ce privește problema asigurărilor financiare, cred că ar trebui să uh, vedem lucrurile mult mai simplu. Cred că nu există o adevărată piață pentru a impune astfel de garanții. Așa cum spunea și domnul președinte, există state membre unde s-au impus garanții, de exemplu, pentru uh, refacerea solului, pentru uh, refacerea solului după exploatare industrială, de exemplu, însă este foarte greu de implementat, pentru că, în primul rând, trebuie să ajungi la un acord asupra sumei respective, e vorba de sume mari, în general, uh, asupra duratei, pentru că o bancă nu va oferi o garanție pe o perioadă nedeterminată și nici măcar pe o perioadă de 20 sau 40 de ani. Și am văzut în uh, prezentările dumneavoastră că problema s-a pus încă din 2004, deci imaginați-vă ce se întâmplă după 2008, după criza cu sistemul bancar din 2008. Este mult mai greu acum să impunem niște garanții uh, financiare care să fie oferite de companii de asigurare. Și aici, așa cum s-a spus, ar trebui să definim foarte bine sumele, durata, riscul acoperit și pentru unele dintre instalațiile industriale probabil că va fi posibil, pentru altele ar fi foarte greu să se ajungă la astfel de garanții. Pe de altă parte, nu vom putea uh, rezolva problema uniformizării, ci, din potrivă, vom ajunge la și mai multe inegalități, pentru că unele companii vor putea să aibă astfel de garanții, altele nu. Deci ar trebui să începem cu armonizarea legislațiilor existente pentru uh, emisiile uh, care se fac, astfel încât legislația să fie similară în uh, în toate țările și garanțiile să acopere aceleași riscuri. Și restul se poate face atunci când piețele financiare se vor fi însănătoșit mai mult. Mulțumesc și acum domnul Cashman pentru un comentariu foarte succint, după care va trebui să încheiem dezbaterea pentru că ni s-a terminat timpul pe care l aveam la dispoziție. Domnule Cashman și după aceea am să dau cuvântul domnului Cavada. Uh, Mulțumesc, domnule Iavor. Aș dori să răspund la întrebarea dumneavoastră. Comisia este optimistă la nivel instituțional. Noi nu ne angajăm la un program de lucru multianual uh, cu un spirit de pesimism. Din potrivă, speranța noastră este să îmbunătățim punerea în aplicare a directivei prin diferitele acțiuni pe care le propunem. Totuși, uh, nu excludem nici posibilitatea ca la un moment dat să ne gândim să facem anumite modificări la directivă. Deci nu este exclusă această posibilitate. Programul de lucru multianual încearcă, printre altele, să îmbunătățească nivelul de cunoaștere privind uh, punerea în aplicare a directivei în practică și vom vedea care va fi situația peste câțiva ani. Vom vedea dacă vor fi fost aduse îmbunătățiri. Așadar, nu spunem niciodată, niciodată, atunci când vine vorba despre posibilitatea eventualei modificări a directivei. Ca răspuns la mai multe comentarii făcute de doamna Ferrera, Aș dori să spun următoarele. Dumnea ei a subliniat pe bună dreptate importanța prevenirii daunelor și cred că și alți vorbitori au menționat acest lucru. Directiva privind răspunderea de mediu nu este un instrument izolat. Mai există și alte acte normative care joacă un rol cheie în prevenirea prejudiciilor de mediu. Dacă ne uităm la anexa 3, care stabilește operatorii care se supun răspunderii stricte, aceștia trebuie să respecte directiva privind emisiile industriale, care este foarte clară. Deci există și alte instrumente care pot să joace un rol important în domeniul prevenției. Apoi, este important să corelăm uh, directiva privind răspunderea de mediu cu punerea în aplicare a acelor acte legislative despre care vă vorbeam. Noi, la nivelul Comisiei, uh, pregătim uh, o asigurare pentru conformarea cu reglementările de mediu. Este vorba despre măsurile luate de autorități pentru a asigura conformarea cu legislația de mediu. Și asta presupune o abordare integrată a punerii în aplicare a directivei de răspundere de mediu. Deci există multe alte instrumente pentru a evita acele situații pe care nu ni le dorim deloc și toate aceste instrumente uh, oferă și prevederi și acțiuni uh, de intervenție. Există și uh, directiva privind răspunderea penală, care joacă un rol în descurajarea acestor acte. Sper că vă ajută aceste comentarii în reflexia dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Cavada. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări, pentru aceste explicații, întrebări și răspunsuri. Și în concluzie îi dăm cuvântul doamnei Ferrara, care este raportarea noastră. Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru comentariile excelente pe care le-ați făcut. Bineînțeles că este o chestiune foarte complexă, și sunt de acord că, pe de o parte, este important să avem armonizare pentru toate statele membre, pentru că asta ar facilita viața tuturor. Pe de altă parte, este important uh, să ne uităm și la celelalte standarde care există în domeniu. Va trebui să avem armonizare nu doar între statele membre, ci și cu celelalte standarde în domeniu. Aceasta ar garanta un cadru standardizat pentru prevenirea și remedierea prejudiciilor. În ceea ce privește poluarea istorică, aceasta este într-adevăr una dintre marile probleme cu care ne confruntăm, iar standardele care vor fi revizuite trebuie să vină cu mai multe tipuri de soluții. Trebuie să privim înspre viitor, iar uh, în viitor poate că vom reuși să introducem noi dispoziții astfel încât să nu ne mai confruntăm cu astfel de daune de mediu. Voi lucra în continuare cu Iavor pe acest dosar și Aș dori să vă mulțumesc pentru comentariile legate de plafoane, monitorizare și problemele de mediu în general. Vom colabora cu Comisia Envi și sunt sigură că vom face o treabă extraordinară. Mulțumesc foarte mult pentru această ședință foarte lungă de discuții care ne-a permis să, uh, să aprofundăm un subiect foarte important și, bineînțeles, juriștii, tehnicienii și toți cei vizați de această chestiune vor continua să lucreze în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare și pentru disciplina de care ați dat o vadă. Această ședință se încheie și vom continua în camera. De aceea, dacă nu sunteți îndreptățiți să participați, vă rog să părăsiți sala rapid pentru că mai avem încă foarte multe de discutat.